Trebuie să ne asigurăm că comerțul cu emisii va deveni un instrument cu adevărat eficient în lupta împotriva emisiilor. Președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, domnilor și domnilor, dezbaterea se încheie. Votul va avea loc mâine la ora 12.